Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie die Plätze ein. Bitte auch die Dragi colegi, am să vă rog să luați loc, am să vă rog să aveți la îndemână și cartelele de vot. Und wir starten jetzt mit dem Bericht Westlund. Începem cu raportul Westlund și am să-i dau în primul rând cuvântul, cuvântul raportoarei pentru că a solicitat o clarificare. A, nu, se referea la amendamentele 16, 120, 17, 132. E bine, dacă toate acestea sunt adoptate, 53 ă, va fi și el adoptat. Aceasta este clarificarea pe care dorea doamna raportor să o fac. Bun, Începem cu amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la uh, votul în bloc 6, 7, 8, 9, 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, verificăm electronic. 107 verificăm electronic. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru, 31 împotrivă, se respinge. Mă scuzați, cred că mi-am, tocmai mi-am distrus cartela de vot. Pot să cer una nouă din partea unui tehnician? Președintele, îmi pare rău, nu pot să întrerup ședința pentru a obține o nouă cartelă de, pentru că noastră să obțineți o nouă cartelă de vot. Ihren Assistenten bitten, das einmal zu bereinigen. Poate puteți să solicitați uh, asistentului nostru să se ocupe de asta. Trecem la amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Trecem la 97, 98, 99, vot în bloc, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 100, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Se dorește verificare electronică, așadar s-a deschis votul. Pentru 100. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge 102. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendamentul 103. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108. Verificăm 13 însă înainte. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 30 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 108, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 109, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 și 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 115 pentru împotrivă, abțineri, se respinge 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117, 118, 119, 120, 121, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic 14. A votat toată lumea. S-a închis votul, 29 pentru, 30 împotrivă, se respinge. 123 pentru. Împotrivă, abțineri, nu este foarte clar, votăm electronic. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă 15 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic 15. A votat toată lumea. S-a închis votul. 23 pentru, 34 împotrivă, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc. 116 până la 132. Cine este pentru? mă scuzați, se corectează președintele, 16 până la 132 vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm totuși electronic. Eu cred că se respinge. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 37 împotrivă, se respinge. Über 23 stimmen wir jetzt. Votăm acum amendamentul 23. 23 până la 28. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. O 123. 26, eh, mă scuzați. Cine este pentru? există ceva ce nu este clar. Suntem pe pagina 5 și votăm amendamentul 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 128 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 29 pentru? Împotrivă? Abțineri să verificăm electronic. 29. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 30 este retras. Wir haben dann den nächsten vot. Următorul vot în bloc, 134 până la 143. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se respinge. 133, 133 până la 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu este clar, deci verificăm acest bloc de amendamente. 133. 33 până la 32. S-a deschis votul electronic. Cine este pentru? Spune președintele. PP are un vot în plus. E în regulă acum. S-a închis votul. 33 pentru, 27 împotrivă. Continuăm cu 139. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se verifică electronic 139. A votat toată lumea, s-a închis votul. 33 pentru, 26 împotrivă, se adoptă 144. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. 145. S-a deschis votul, s-a închis votul, 24 pentru, 36 împotrivă, se respinge. Trecem la 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă Doriți să verificăm? Verificăm 151 electronic. A votat toată lumea. A votat toată lumea. S-a închis votul. 33 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 152, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 153 cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Urmează acum amendamentul consolidat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă.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 Amendamentul 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la 178, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot în bloc 184 până la 191. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la anexe, 193 nu, 190 nu a fost adoptat. Deci trecem la 194, care este lingvistic, trecem la 195. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri. Votăm electronic. 196. Pentru, împotrivă, abțineri, electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, 25 pentru, 34 împotrivă, se respinge. Trecem la 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru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 198 pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 61 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 200 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la considerente, 62 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 1 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 nu trebuia să-l votăm pentru că a devenit caduc. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 74 pentru, împotrivă,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 acum la amendamentul 82. 82 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dar verificăm totuși, pentru că nu sunt sigur. Verificăm 90 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 38 împotrivă, se respinge așadar. Trecem așadar la 87. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la votul final. Vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 54 pentru, 4 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări, doamnei raportor Vestlund. Mhm. Wir müssen jetzt die mündlichen Fragen für Votăm acum uh, întrebările orale pentru Hyderabad. Sunt două. În primul rând, uh, cea adresată comisiei, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și apoi, întrebări adresate Consiliului, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mulțumesc! Das waren jetzt die Acestea au fost voturile. Trecem acum la raportul Gilles Parniu. Wir kommen zum Bericht Gilles Parniu. Trecem așadar la raportul Gilles Parniu celor care părăsesc sala și pe care nu i vom revedea le urez uh, concediu plăcut, însă pornesc de la premisa că vor reveni astăzi. Și bineînțeles sunt invitați să o facă. Dar cu aceasta trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, amenințări transfrontaliere grave asupra sănătății. Iar aici raportorul Parlamentului European este colegul Gilles Parniot căruia îi și dau cuvântul, însă înainte de a face acest lucru, am să-i rog pe toți colegii să-și continue conversațiile în afara sălii, același lucru fiind valabil și pentru administratori și toți ceilalți de altfel. Iar acum Poate puteți înceta conversațiile pentru ca raportorul să poată primi cuvântul și să îl asculte toată lumea. Gilles Parniu. Mulțumesc, domnule președinte și dragi colegi. Să eh, vedem ce, ave- ce învățăminte putem trage din recentele crize, cum ar fi pandemia H1N1, eh, norul de cenușă vulcanică sau eh, bacteria E. coli din anii trecuți. Pe 8 decembrie anului trecut, Comisia a prezentat o serie de măsuri prevăzând uh, modurile și structurile pentru o protecție mai eficientă a concetățenilor noștri din întreaga Europa contra unei întregi game de alimentări sanita- de amenințări măsurați uh, sanitare transfrontaliere. Noi avem acum uh, instrumentele necesare pentru gestionarea crizelor sanitare, nu doar strategii, mecanisme și instrumente de luptă împotriva acestor amenințări transfrontaliere, și până astăzi, din nefericire, diversele tipuri de amenințări n-au fost abordate în mod coerent la eșalonul Uniunii Europene, la scara Uniunii Europene. De aici vine și această propunere de decizie care se bazează nu doar pe structurile actuale, ci le consolidează cu măsuri uh, care sunt învățișate în documentul meu. În primul rând, uh, o voință de extindere a măsurilor de evaluare a riscurilor și de coordonare aplicabile în momentul de față pentru bolile transmisibile la toate amenințările de origine biologică, chimică sau ambientală. În al doilea rând, consolidarea rolului Comitetului pentru Securitate Sanitară în vederea îmbunătățirii coordonării măsurilor de combatere a crizelor. Apoi, o mai bună pregătire pentru combaterea crizelor, lucru care necesită ca fiecare stat membru să elaboreze, să consolideze și să actualizeze în mod coordonat planurile sale naționale de pregătire și intervenție în caz de criză sanitară, colaborând cu celelalte state membre și cu Comisia Europeană. Apoi, posibilitatea de a recunoaște o situație de urgență în domeniul sănătății europene cu scopul de a accelera punerea la dispoziție a unor medicamente necesare pentru combaterea crizei. Adoptarea de către Comisia Europeană a unor măsuri transfrontaliere de urgență la nivel european în situații excepționale care se caracterizează prin decese sau spitalizări pe scară largă și atunci când măsurile statelor membre se dovedesc a fi insuficiente pentru a stăpâni propagarea de la o țară la alta Prezenta decizie, din motive de claritate și securitate juridică, va abroga decizia precedentă, și anume numărul 2119 per 98, uh, creând o rețea de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în comunitate. Acestea sunt uh, elementele principale ale propunerii de decizie. Eu, în calitate de raportor, eu salut această propunere de decizie privind amenințările transfrontaliere, însă pe baza asta, pe temeiul acesta juridic, am depus un număr de amendamente pentru a îmbunătăți acest proiect. Și asta pentru următoarele domenii. În primul rând, un amendament care își dorește lărgirea domeniului de aplicare și la alte amenințări. Comisia își propune extinderea domeniului de aplicare al sistemului de avertizare și reacție rapidă cu privire la amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății, toate acestea. Astfel, Comisia Internațională să acopere lacunele identificate recent în ceea ce privește notificarea, supravegherea, evaluarea și gestionarea riscurilor la adresa sănătății. Însă, evenimente recente au demonstrat faptul că Uniunea Europeană nu a reacționat în mod corespunzător când s-a confruntat cu crize în domeniul sănătății rezultate în urma utilizării medicamentelor în alte scopuri decât cele inițial sau ca urmare introducerii pe piață unor dispozitive medicale defectuoase. Un sistem de avertizare eficace ar fi putut, fără îndoială, să contribuie la împiedicarea unor astfel de situații dramatice. De aceea propun extinderea domeniului de aplicare a prezentei decizii la amenințările legate de utilizarea medicamentelor în alte scopuri decât cel inițial sau de introducerea pe piață unor dispozitive medicale implantabile defectuoase. Spre deosebire de Comisia Europeană, eu consider că amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate cauzate de radiațiile ionizante trebuie să fie parte integrantă din abordarea globală susținută de prezenta decizie accidentul nuclear de la Fukushima din martie 2009, 2011, uh, mă scuzați, uh, și uh, norul radioactiv provenit din Ungaria din noiembrie 2011. Ne reamintesc că este crucial să se poată reacționa rapid la riscurile sanitare declanșate de o asemenea catastrofă. Uh, avizul Serviciului Juridic al Parlamentului a conchis că nu era necesar să se modifice temeiul juridic al Comisiei pentru a extinde domeniul său de aplicare la aceste amenințări rezultate dintr-un accident radiologic sau nuclear. Al doilea tip de amendament pe care doresc să-l propun, domnule președinte, se referă la uh, o strategie de comunicare coerentă și coordonată. Criza cauzată de bacteria E. coli a demonstrat în mod clar felul în care o proastă strategie de comunicare poate submina buna gestionare a unei crize și antrena grave consecințe economice. Raportul, uh, eu consider că prezenta decizie trebuie să insiste mai mult în ceea ce privește importanța punerii în aplicare a unei strategii de comunicare coerente și coordonate în caz de criză. Al treilea tip de amendamente, independența experților prezenta decizie evocă de manieră transversală și puțin detaliată independența experților. Dat fiindcă sistemul de avertizare și reacție rapidă se bazează în mare parte pe munca experților, este important, cred eu, să consacrăm un alineat specific independenței și transparenței de care experții trebuie să dea dovadă. Al patrulea amendament, protecția datelor cu caracter personal. Da, e din cauza aerul condi- condiționat. Uh, iată, sunt răgușit. Nu știu dacă vi se întâmplă și noastră, dar mie deseori. Așadar, independența experților, cum tocmai spuneam. Uh, protecția datelor cu caracter personal este al patrulea tip de amendamente. Schimbul de date în cadrul uh, depistării contactilor trebuie să facă obiectul unui alineat separat, pentru că e foarte important, e, având în vedere importanța acordată de Uniunea Europeană protecției datelor cu caracter personal, principiul confidențialității și principiul duratei de reținere a datelor cu caracter personal trebuie reamintite în prezentă decizie. Al cincilea amendament. O mai bună definire a mandatului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, ECDC mandatul acestui uh, centru, în afara bolilor transmisibile, trebuie definit mai bine prin prezenta decizie. Uh, trebuie subliniată și importanța cooperării permanente cu Comisia Europeană și cu statele membre. Al șaselea amendament. Importanța cooperării consolidate cu Organizația Mondială a Sănătății și cu țările terțe. Uh, în cadrul prezentei decizii trebuie să îi se acorde o importanță mai mare cooperării membrilor sistemului cu organizațiile internaționale, în special cu Organizația Mondială a Sănătății. Vreau să salut uh, prezența astăzi alături de noi a doctorului Demel Rozier, director al Diviziei de Maladii de Boli Transmisibile, Securitate Sanitară și Mediu al OMS salutăm pe domnul director. Bun. Cooperarea cu țările terțe trebuie de asemenea uh, reamintită în propunerea noastră de decizie. Al șaptelea amendament. Facilitarea procedurilor de achiziționare în comun a contramăsurilor medicale. Uh, eu subliniez că un acces egal la vaccinuri și o anumită suplețe în ceea ce privește comenzile de vaccinuri trebuie garantate în cazul viitoarelor pandemii, pentru că, din nefericire, vor mai exista asemenea pandemii. Al optulea amendament. Stabilirea unui dialog regulat cu Parlamentul European. Deci, cred eu că trebuie un asemenea dialog pentru ca Parlamentul European să fie informat în mod corespunzător cu privire la activitățile și la buna funcționare a sistemului de avertizare și reacție rapidă în, în cazul unei alerte sanitare, propun ca Comisia Europeană să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport detaliat cu privire la conținutul acestor măsuri și la contribuția lor la reducerea amenințării transfrontaliere grave pentru sănătate și asta în termen de două luni de la adoptarea măsurilor. Pentru informarea noastră, uh, calendarul legislativ al raportului a fost modificat ca să ne permită să examinăm și să dezbatem corespunzător acest subiect, pentru că este unul foarte important, credem noi. Deci, vă propun să facem după cum urmează. Data pentru amendamente, termenul pentru amendamente 17 septembrie la amiaz, adoptarea în Comisia ENVI 10 octombrie și discutarea și adoptarea în plenară în luna noiembrie 2012. Cam atât, domnule președinte și dragi colegi. Vielen Dank, Gilles Pagnot, für die... Mulțumim, Gilles Parniu, pentru această introducere. Și cu acesta dau cuvântul raportorilor din umbră. Colegul Christopher Fielner are acum cuvântul în numele PPE. Thanks a lot, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Parnio, deoarece consider că avem un foarte bun document, constituie o bună bază de lucru ca să îmbunătățim propunerea Comisiei pe aceste amenințări transfrontaliere. Cred, în primul rând, că e cel mai important în acest dosar e să avem o legislație clară și coerentă care să și funcționeze. Se creează un mecanism pentru uh, monitorizare, coordonare, construirea de capacitate și eu n-aș dori să creăm un fel de brad de Crăciun cu de toate supraîncărcat. Pentru că sunt multe aspecte ale amenințărilor transfrontaliere ale sănătății și fiecare are îngrijorările sale, dar cred că, mai ales în acest domeniu, în primul și în primul rând, e important să nu supraîncărcăm lucrurile și trebuie să uh, fim conștienți și de faptul că temeiul juridic nu prea e foarte puternic. Asta înseamnă că eu, cel puțin, mă voi concentra pe mai multă claritate și predictibilitate și nu să avem acolo o oală unde să vărâm de toate și să ne gândim la toate aspectele mărunte care s-ar putea găsi. Acestea fiind spuse, cred că domnul Parniu, atunci când include în document radioactivitatea, și radiațiile, da, sunt un uh, fenomen uh, important. Și se potrivesc în uh, această lege. pentru că e tipul de amenințare pentru care avem nevoie de un mecanism ca să evităm orice situație în care diverse instituții își suprapun responsabilitatea. Deci e bine, dar în același timp nu pot uh, să văd motivul pentru care trebuie incluse uh, acolo uh, utilizarea greșită a medicamentelor sau dispozitivele medicale defectuoase, am citat aici. Motivul este pentru că, deși e ceva serios, grav, dar nu cred că e o amenințare care se răspundește ca o infecție sau ca radioactivitatea. Avem alte instrumente ca să rezolvăm asemenea uh, probleme, de exemplu legislația pe farmacovigilență, care toc, se ocupă tocmai de uh, asemenea probleme. E de asemenea viitoare revizuirea directivei privitoare la dispozitivele medicale. Cred că ar fi mult mai relevant să, și ar fi ă, un instrument mult mai bun să ne ocupăm de problema implantelor defectuoase decât în această legislație. Da, bun, ne vom ocupa și de uh, uh, aceste legi foarte curând. Apoi, în, în legătură cu mai bună cooperare cu țările terțe și cu Organizația Mondială a Sănătății, e foarte bine ce propune raportorul, mai ales în ce privește pandemii și vaccinul, trebuie să fim conștienți că OMS-ul joacă un rol foarte important. Uh, mare parte din producția acestor vaccinuri se concentrează într-un singur punct și se răspundește acolo apoi în întreaga lume. Deci, de exemplu, un vaccin împotriva gripei, să treci de la asta la producția împotriva unei pandemii, trebuie să se ia pentru asta hotărâre într-un mod coordonat și global. De aceea e clar că e foarte importantă cooperarea cu OMS, în primul rând. Dar în încheiere aș mai spune că eu personal nu am mari, planuri, planuri mărețe pentru a modifica întreaga legislație sau această, acest document al Comisiei. Eu cred că e un document destul de bun, un proiect destul de bun, care ne oferă claritate și cooperare și sunt necesare. Putem extinde puțin sfera cu radiațiile, de exemplu, să fim încă și mai clari pe locuri, dar consider că directiva trebuie să fie, rămână una simplă de aceea sper că și colegii mei nu vor depune amendamente prea detaliate, fiecare pe subiectul preferat. Pentru că ne-am disipat eforturile și am complicat lucrurile în mod necesar. Și ar fi greu apoi de ajuns la un acord cu Consiliul. Da, deci sunt de acord cu 50-50% cu domnul Parniu. Și cred că propunerea originală a Comisiei este foarte bună. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Frau Bripols, bitte. Da, Bripols, vă rog. Eh, voorzitter, ehm, bedankt... Mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumiri raportului domnului Parniu pentru propunerile făcute Sigur că am citit documentul cu mare atenție. Și, din păcate, iată că în ultimii ani am putut asista la anumite cazuri grave de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății și le-am și dezbătut aici în mod aprofundat. Deci, de exemplu, avem o rezoluție cu privire la abordarea necesară uh, și lecțiile, învățămintele trase în 2011 după epidemia H1N1. Deci se vrea mai multă transparență, mai multă independență. Cam asta cred că ar trebui să reținem din această propunere. Însă consider că un cadru european care să ne permită să acționăm eficient, să reacționăm eficient față de aceste amenințări, trebuie totuși îmbunătățit rapid. Avem nevoie de mai multă Europa. Și a spune că propunerea Comisiei uh, este una de bună și constituie într-adevăr un pas înainte. Totuși, putem să ne întrebăm dacă această propunere va schimba lucrurile și în practică și asta pe termen scurt. N-aș ști ce să spun. Crizele prin care am trecut în, uh, în uh, ultimii ani ne arată că un număr de state membre nu, practic nu au reflexul acesta european. Și uh, asta înseamnă că procedura va fi una îndelungată și va fi nevoie de o schimbare în mentalități. Sper totuși că va fi posibil și că încet, încet vom putea să îmbunătățim lucrurile. Acum uh, vin la niște observații punctuale. În ce privește domeniul, sfera de aplicare. Raportorul se uh, adaugă acolo și radiațiile, dar și dispozitivele medicale implantabile și utilizarea medicamentelor în alte scopuri decât cel inițial. Sigur că poate părea logic că există uh, acele radiații ionizante care ar trebui și ele introduse în sfera de aplicare. Da, ar putea părea logic. Pe de altă parte, însă, nu știm foarte exact astăzi uh, ce anume de competența tratatului european din ce ne preocupă pe noi, pentru că e, ar însemna să se excludă aceste radiații ionizante din propunerea Comisiei. Uh, Și acum, în ce privește maladiile transmisibile, uh, crizele biologice sunt uh, diferite de situația cu implanturile mamare. Știm cu cazul PIP ce s-a întâmplat. Și atunci uh, mi-aș putea pune întrebarea dacă e bine să încercăm noi să a, a, încercăm să aducem aceste trei crize la același numitor comun. Și a, cred că cu cât uh, extinde mai mult uh, uh, sfera de aplicare, uh, cu atât ne uh, risipim eforturile. Deci trebuie să evităm formulările care pot fi interpretate în mod diferit. Eu am adresat o întrebare comisiei acum câteva săptămâni și n-am primit niciun răspuns. Deci ce anume este acum de competența tratatului Euratom? Repet întrebarea. Și oare to- sunt uh, acoperite de Euratom, de tratatul Euratom, toate efectele asupra sănătății a radiațiilor ionizante? Și s-au organizat niște exerciții practice în acest sens, aș dori, sau ceva, sau un răspuns din partea Comisiei și apoi în legătură cu consolidarea cooperării și coordonării. Uh, Sigur, propunerea Comisiei are un număr de elemente pozitive. Și mă bucură că există această posibilitate de proceduri de achiziționare în comun a contramăsurilor medicale, da. Asta ar putea duce la o mai bună gestionare a resurselor. Însă mă întreb dacă și prețurile vor cădea. Nu sunt foarte convinsă. Da, mă bucură că raportorul se pare că acordă importanță unor strategii de comunicare, că este foarte important acest aspect și există și în... Poate nu se pune atât de mult accentul pe acest aspect în propunerea comisiei. Dar și aici avem nevoie de mai multă independență și transparență. Și sunt de acord cu raportorul că aceste elemente sunt pozitive, dar oricum raportorul a făcut un uh, număr de propuneri pozitive care pot îmbunătăți propunerea comisiei și să vedem dacă putem și noi avea o contribuție pozitivă. Și mai subliniez faptul că într-un număr de state membre și de regiuni ale acestora Uh, sunt foarte active în domeniul sănătății, de exemplu Spania sau Belgia, dar și alte state membre. Uh, acolo există un rol foarte important jucat de regiuni și cred că și asta, și asta trebuie să se reflecte în text, de exemplu articolele 17, 19. Se face referire la nivelul național sau la nivelul statelor membre. Cred că ar fi bine să reflectăm și situația din anumite state membre, unde regiunile au și ele ă, competențe în domeniu. Și încă ceva, în ce privește măsurile de sănătate publică, la articolul 12. Mi-ar plăcea să aud și exemple, să mi se dea exemple în legătură cu măsurile la care se gândește Comisia aici, pentru că formularea e foarte vagă. Se mai vorbește acolo și de autonomie și flexibilitatea planurilor de prevenție și aș dori să ne spună Comisia la articolul 13, de exemplu, ce autonomie și ce flexibilitate exact intenționează când e vorba de asemenea situații de urgență sau de pandemii, de gripă, la, la ce situație se gândește mai exact Comisia? Și apoi, uh, epidemiile de gripă, poate trebuie să întrebăm de ce anume sunt uh, menționate ele în mod special, oare nu cumva alte amenințări uh, ale sănătății sunt lăsate pe planul al doilea față de gripă. Nu știu, poate ar fi bine să auzim explicații. Și acum, din partea liberalilor, doamna Ries. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Rebecca Tyler este uh, raportor, pe, raportor al de pe acest uh, dosar, dar nu poate fi de față astăzi, deci mi-a solicitat să tra- transmit uh, observațiile sale pe raportul lui Gil, deci să nu vă mirați că trebuie să vorbesc uh, engleză. Eu acum sunt Rebecca, joc rolul Rebecca. Deci mulțumesc raportorului pentru rolul său important în acest raport, uh, cu modificări importante la textul pe care l-am primit din partea Comisiei și uh, în ce privește propunerile domnului Parnio, doamna Taylor, salut amendamentele care clarifică rolul EC, ce? și apoi sistemul de alertă rapidă pentru epidemii și maladii comunitare o strategie europeană trebuie să fie adoptată pentru a evita problemele de comunicare uh, pe care le-am întâlnit în 2011 cu epidemia E. coli. Sigur, avem învățăminte de tras din trecut. De asemenea, uh, salut măsurile pentru a spori transparența și protecția datelor, amendamentele 8 și 17. Da, Taylor apreciază coordonarea consolidată cu OMS și crede că trebuie uh, consolidată încă și mai mult, eventual prin prerogativele Comisiei de a declara o situație internațională de urgență uh, medicală, de exemplu o pandemie de gripă, și apoi și proceduri mai bune pentru comercializarea vaccinelor. OMC joacă rolul vital de a, furniza virusul gripei pentru uh, fabricanții de medicamente și trebuie o, declarație a OMS. Deci comisia, ca să facă așa ceva, trebuie să se coordoneze foarte bine cu acțiunile OMS, din motive practice. Da, Taylor apreciază de asemenea uh, preocuparea raportorului și s-a menționat deja aici uh, în legătură cu aceste uh, deci amendamentele 1, 13 și 15, dispozitivele medicale implantabile. Uh, grupul ALDE și am discutat uh, această temă deja. Deci grupul ALDE, spuneam, uh, vrea să se elimine lacunele din legislație care au dus la scandalul PIP, dar știm că noua propunere de legislație pentru dispozitive medicale va fi publicată cel târziu în septembrie de domnul comisar Dali și poate că va constitui un uh, instrument mai uh, bun pentru a uh, se ocupa de asemenea probleme. Da, probabil că va fi un uh, instrument uh, mai bun pentru probleme legate de dispozitive medicale. A spus și domnul Fielner asta înainte. Doamna Taylor salută de asemenea mecanismul de procedură de achiziționare în comună a vaccinelor Vom examina foarte atent cum funcționează acest mecanism pentru ca să se îndeplinească obiectivele cheie și un punct uh, care e problematic pentru Consiliu, articolul 12. Dar Taylor înțelege că Consiliul dorește să iasă din impas aici și ar dori să vadă că se fac eforturi comune ca, pentru o redefinire, o rescriere a textului ca să poată fi aprobat și adoptat la Consiliu, dacă Comisia crede că această măsură e necesară. Și sigur că doamna Taylor dorește să mulțumească raportului pentru eforturile sale și așteaptă în continuare o colaborare de foarte bună calitate cu domnia sa. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Ris, pentru faptul că ați preluat uh, prezentarea pentru doamna Taylor. Acum, în mod uh, extraordinar, trecem la comisie timp de 3 minute apoi reprezentanții OMS, cărora le urez bun venit, în, în reuniunea noastră, au, prezent, au pregătit o prezentare. Uh, OMS va avea 5 minute, iar apoi colegii vor putea reacționa la toate acestea. Deci uh, așa vom proceda. Comisia, uh, cei doi reprezentanți ai comisiei, fiecare are timp 3 minute. Vă mulțumesc. Aș dori să Răspund la câteva dintre punctele care au fost menționate în această dimineață. În primul rând, în ceea ce privește instrumentele medicale și farmaceutice, este important să subliniem faptul că încă din 2010 s-a adoptat o revizuire foarte cuprinzătoare a farmacovigilenței care va intra în vigoare anul acesta. Aici sunt cuprinse dispoziții cu privire la utilizarea în alte scopuri decât cele inițiale ale anumitor uh, produse medicale. Credem că din acest punct de vedere s-ar ajunge la o duplicare a anumitor dispoziții care vor apărea pe viitor. La fel stau lucrurile și cu dispozitivele medicale implantabile. Comisia propune să inițieze o procedură legislativă cu privire la acest uh, domeniu și credem că în acel uh, document ar trebui să ne ocupăm de problemele din domeniul dispozitivelor medicale, nu aici. În ceea ce privește comunicarea, Comisia este complet de acord cu faptul că comunicarea față de public este extrem de importantă. Am menționat acest lucru într-unul dintre uh, considerente. Noi suntem de părere că o astfel de coordonare a comunicării ar trebui să facă parte din măsurile de coordonare și de gestiune a riscurilor la articolul 11. În ceea ce privește consolidarea cooperării internaționale, Comisia a propus un articol separat în acest sens și credem și, bineînțeles, amenințările la adresa sănătății nu se opresc la graniță, de aceea este importantă cooperarea cu țările terțe. De asemenea, trebuie să ne gândim și la cooperarea și la coordonarea acțiunilor cu OMS-ul. În ceea ce privește măsurile care trebuie să fie coerente cu recomandările OMS-ului, aici Comisia are anumite lucruri de spus, anumite rezerve, deoarece uneori recomandările OMS-ului s-ar putea să se suprapună cu anumite principii ale comunității europene, de exemplu cu libera circulație pe piață. De, asem- de aceea credem că la articolul 12 ar trebui să se ia în considerare anumite considerente regionale și nu neapărat să se alinieze în totalitate cu recomandările OMS-ului. În ceea ce privește area de acoperire, domeniul de acoperire al deciziei, articolul 2, Comisia este în favoarea unui mecanism care le permite statelor membre în state în uh, situații excepționale să ia măsuri în afara domeniului de acoperire, folosindu-se de măsurile care sunt menționate în text. Acest lucru ar permite ca anumite probleme care apar în uh, alte documente legislative ale Uniunii să fie luate în considerare. Ar fi mai ușor de gestionat astfel o lărgire, o extindere a domeniului de acoperire. S-a vorbit de asemenea despre tipul de măsuri la care se gândește Comisia în cadrul articolului al 12-lea. După cum s-a spus, temeiul juridic este destul de slab, dar noi considerăm că această coordonare a măsurilor cu privire la sfaturile pentru călătorie și cu privire la anumite mesaje care trebuie transmise și protocoalele cu privire la anumite cazuri sunt exemple de măsuri care ar putea fi luate în cadrul articolului 12. Este vorba de anumite măsuri de garantare extrem de necesare. Apoi, în ceea ce privește recunoașterea de la articolul 13 a unor situații emergente, ne, referim aici la gripa pandemică, uh, se poate ajunge la situația în care se fac vaccinuri, se produc vaccinuri în uh, articol, în, într-un uh, manieră accelerată. De aceea s-au ales cuvintele respectiv la articol 13. J'ai le plaisir d'aborder la question. Eu voi vorbi despre extinderea câmpului de aplicare la uh, radiațiile ionizante. La capitolul 3 sunt responsabil. Aici avem în, în vedere considerantul numărul 7. Sperăm că vom primi avizul serviciului juridic al Parlamentului European, în așa fel încât serviciile celorlalte instituții să poată ține seama de acesta. Aș dori să explic de ce ni s-a părut că nu ar trebui să introducem în câmpul de aplicare radiațiile ionizante. Vă readuc aminte, este vorba de capitolul 3, protecție sanitară, din Tratatul Euratom. Acolo sunt acoperite aceste riscuri, mai ales prin articolul 30, care stabilește norme de bază pentru protecția sanitară a mm, lucrătorilor din domeniu și ale populației împotriva radiațiilor ionizante. De asemenea, se stabilește, se instituie un grup de experți care să emită opinii în ceea ce privește acest subiect. Mai mai sunt articolele 35 până la 38, care conferă anumite obligații statelor membre, obligații foarte specifice și puteri excepționale comisiei în acest sens. Toate aceste lucruri apar într-o multitudine de drepturi derivate. Ultima versiune din 96 și la ora actuală vom discuta o consolidare a acestei directive. Aici intră și accidentele nucleare, pregătirile pentru situațiile de urgență, stabilirea de către statele membre a unor planuri de urgență, răspunsul imediat în cazul unor accidente, precum și cooperarea transfrontalieră între statele membre toate acestea prin intermediul unor dispoziții care vor apărea în directiva care se află în dezbatere. Mai există și decizia Consiliului Euratom din 1987 cu privire la schimbul de informații în caz de urgențe nucleare, care, s-a, care a stabilit un sistem care există, care funcționează, și care a fost testat recent. A fost testat uh, într-o manieră mai aprofundată și se testează în fiecare an prin intermediul unui exercițiu internațional și național. Mai există și îngrijorări cu privire la alimente. Așadar, noi credem că includerea radiațiilor ionizante în câmpul de aplicare, în documentul despre care discutăm acum, ar duce la o suprapunere. Neincluderea acestor riscuri nu împiedică un schimb al informațiilor și o bună cooperare între toți actorii implicați din Comisie și din statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție an die Kommission und jetzt möchte ich gerne Mulțumesc Comisiei, iar acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților OMS, domnului Rodie și domnului Petrini. Am să le dau uh, posibilitatea să-și uh, prezinte uh, slide-urile. Uh, Uh, bun venit în comisia noastră. Uh, știu că uh, aveți o prezentare destul de lungă, dar am să vă rog să luați cuvântul numai pentru 5 minute, pentru că mai trebuie să ia cuvântul și colegii pentru a reacționa la prezentările dumneavoastră. Vă rog, aveți cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Voi merge foarte repede cu prezentarea. În primul rând, Aș dori să clarific faptul că Uniunea Europeană, având în vedere teritoriile sale și de peste mări, nu este un bloc geografic izolat și măsurile care pot fi aplicate s-ar putea să varieze dintr-un loc la altul al Uniunii. Bineînțeles, Europa este o răscruce internațională, mai ales pen, nu doar pentru pasageri, pentru călători, ci și pentru uh, animale, insecte produse alimentare și așa mai departe. Apoi aș dori să mai spun faptul că Uniunea Europeană primește, găzduiește foarte des evenimente denumite de masă. Jocurile olimpice, de exemplu, la Londra, care vor începe în curând. Mai departe, vă readuc aminte că pe întreaga planetă lucrurile se pot întâmpla foarte repede. Vă aduc aminte de cazul SARS din uh, 2003 și atunci era vorba de pasageri uh, aerieni care pur și simplu purtau boala. Europa este vulnerabilă în fața anumitor boli, de exemplu poliomielită. A avut loc o epidemie în 2010-2011 în această zonă. Aceasta s-a extins în alte zone. Rujeola, de asemenea, este prezentă în multe statele Uniunii Europene și s-a constatat un, o extindere, o, un așa zis export de rujeolă, mai ales înspre America de Nord. Mai departe, în ceea ce privește bolile de origine alimentară, este evident un risc bine demonstrat, mai ales cu cazurile recente din Germania și din Franța, și acest risc va continua să existe. Mai departe, regulamentul sanitar internațional Mai departe, este un regulament care a fost revizuit în 2005 și care ia în considerare anumite concepte moderne. Eu consider că acestea se regăsesc în, comisie, în uh, propunerea făcută de comisie. Aici este vorba de a lua în considerare nu doar uh, riscurile la nivel de frontiere, ci și un sistem de supraveghere în cadrul statelor membre, în așa fel încât să se ocupe de probleme de problemele emergente, începând de la originea acestora. Este nevoie de asemenea de răspunsuri adaptabile, nu predefinite. Regulamentul sanitar internațional este, uh, din punct de vedere juridic, constrângător. Sunt multe țări din afara Uniunii Europene, dar care se află în vecinătatea Uniunii Europene, care aderă la acesta. Mă refer la Vatican, la Liechtenstein, la San Marino, la Elveția. Toate aceste țări sunt părți uh, la regulamentul sanitar internațional. Acest regulament se ocupă de două domenii foarte mari. Pe de o parte, gestiunea evenimentelor la nivel global și pe de altă parte, capacitatea de care trebuie să dovadă anumite țări. Este un document cu 10 părți și anumite anexe. Punctele foarte importante sunt părțile 2 și 3. Aici se vorbește despre împărtășirea de informații în rândul țărilor cu OMS-ul de asemenea, cu ocazia unei crize sanitare. Mai departe, în ceea ce privește supravegherea, toate țările trebuie să aibă capacitatea de a detecta, de a evalua, de a notifica și de a împărtăși OMS-ului un anumit număr de evenimente, nu neapărat evenimente foarte severe, dar evenimente care ar putea deveni urgențe de sănătate publică. În ceea ce privește notificările, trebuie notificate toate evenimentele care ar putea deveni. În fiecare zi, OMS-ul primește informații, chiar dacă nu în fiecare zi uh, se înregistrează urgențe majore. În ceea ce privește uh, informațiile mai departe. Fie că este vorba de probleme de origine ambientală sau de origine antropică, regulamentul sanitar internațional cere ca țările să fie notificate și țările să notifice OMS-ul. Apoi, consultarea cu OMS-ul din partea țărilor care nu sunt sigure. acestea pot consulta OMS-ul pentru o, un aviz tehnic. Apoi, condiționalitatea. Confidențialitatea. Avizul poate fi oferit în manieră confidențială. Țările sunt notificate în decurs de 24 de ore și țările trebuie să notifice OMS-ul și acesta trebuie să confirme primirea cererii. Informațiile pe care le posedă OMS-ul sunt puse la dispoziția celorlalte țări doar sub anumite condiții, condiții de sens uh, de bun simț. Toate statele membre ale Uniunii, ale Uniunii Europene care fac parte și din OMS fac parte și din regulamentul sanitar internațional. Avem acolo un site, mai am încă puțin de spus. Joc un rol foarte important, deoarece ECDC-ul are acces la acest site și este vorba de abordare cu privire la toate riscurile. Mai departe, vedeți toate punctele uh, importante în ceea ce privește contactele dintr-o țară și din alta. Mergem mai departe, mai repede, la ceea ce numim instrumentul de decizie pentru notificare. Ca să nu intrăm în detalii, mergem mai departe. Există un sistem de informații pentru epidemii. Asta face CDC-ul în fiecare zi. statele membre ale Uniunii Europene nu sunt prezente în comitetul de experți al OMS-ului, nu prea mult. Acesta permite instituirea acestui, comis, acestui comitet de urgență în caz de situații sanitare. Apoi există un sistem de gestiune global pentru toate cele șase birourile regionale, un sistem de răspunsuri și de reacții cu parteneri, care, printre care se numără și parteneri din Uniunea Europeană. Coordonarea se face cu ECDC-ul sau cu EFSA în funcție de tipul de eveniment. De foarte multe ori, punctul focal este același ca și pentru regulamentul sanitar internațional. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Trecem acum la ceilalți reprezentanți deputații, doamna Cucovici, doamna McEvan, iar apoi domnul Prodi, iar apoi îi voi da încă o dată cuvântul raportorului. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. Mulțumesc pentru faptul că ați adăugat câteva sugestii foarte utile la acest document. Poate că extind un pic prea mult domeniul de aplicare, însă trebuie să știm că orice lanț este atât de puternic precum veriga sa cea mai slabă. Trebuie să putem să gestionăm un lanț global când este vorba de amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate. Astăzi trebuie să ne concentrăm însă mai mult asupra implementării pentru că există multe regulamente și directive care sunt deja în vigoare. Bineînțeles, nu toate sunt foarte bune. Și, în mod special, uh, nu consideră pozitivă uh, acea comunicare ce duce la panică. Noi depindem foarte mult de veniturile ce, țin, uh, de, ce vin din turism și când comunicările când comunicarea este insuficientă în ceea ce privește amenințările uh, transfrontaliere, putem rămâne fără turiști și ei ne aduc 10% din PIB. Deci trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește comunicarea. Poate să ducă la foarte multe daune. Bineînțeles, asta pe de altă parte nu înseamnă că nu ar trebui să uh, gestionăm amenințările în mod adecvat. Încă ceva. Simplicitatea ar trebui să fie principiul de bază. Cred că extinderea la toate subiectele posibile poate să dilueze prioritățile. Încă ceva, accesibilitatea vaccinurilor. Din punctul meu de vedere, vaccinurile pot fi um, mai ieftine dacă sunt achiziționate în comun. Doamna McEvan, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumim raportorului pentru acest raport. Ce este important pentru mine când este o urgență transfrontalieră, nu este cine face ceva, ci să se facă nu e important ce agenție este responsabilă, important este ca să se știe cine este responsabil și ca această parte să acționeze rapid. Uh, legislația cu privire la farmacovigilență a prevăzut anumite uh, mecanisme. Uh, a, a eșuat în trecut, dar pentru asta am făcut modificările necesare și acum avem așadar la dispoziție mecanismele în acest domeniu. Avem nevoie și de mai multă coordonare, însă depinde de subiect. EFSA se ocupă de alimente. Nu putem să solicităm Centrului de Control al Bolilor să se ocupe de asta. Așadar, asta este important. Cine face ce? Nu cred că... Nu, nu spunem că nu există un mecanism, ci faptul că nu știm exact cine este responsabil pentru ce. Aș dori să întreb reprezentantul comisiei care s-a referit la aspectele nucleare și la tratatul Euratom. Eur, acordul Euratom este în vigoare de foarte mult timp și nu știu ce se întâmplă dacă există o situație ca în Japonia, când este vorba de coordonare transfrontaliere. Ce se întâmplă cu dimensiunea transfrontalieră într-un astfel de caz? Sistemul dumneavoastră este suficient de uh, robust uh, pentru a împiedica uh, oamenii să, uh, să circule. Discutați cu Centrul de Prevenire și Control al Bolilor cu privire la asta? Aveți legături cu acesta? Sau sunteți, aveți încredere în proporție de 100% că în cazul unui accident ca cel de la Fukushima Uh, gestionați uh, perfect situația. Toți oamenii știu ce au de făcut dacă se întâmplă ceva? Mulțumesc, uh, Linda. Vittorio Prodi, două minute, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doar pe scurt aș dori să vă spun că mă voi referi la cazurile de gripă care se propagă mai ales prin inhalare. Așadar, Ehm, e vorba mai ales de mediile foarte populate. Ele sunt cele mai eh, vulnerabile și de ele trebuie ținut cont în primul rând și ele trebuie supravegheate. Mai ales după cum a spus eh, reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, avioanele, de exemplu, sunt un factor de propagare transfrontalieră deci problema e de a fi vigilenți, de a supraveghea și nu știu uh, cât de supravegheate sunt liniile aeriene și de asemenea uh, constructorii de uh, avioane. Trebuie să fie foarte atenți la instalația de ventilație internă în interiorul uh, aeronavelor, pentru că mai ales la aeronave sunt uh, foarte mulți pasageri pe fiecare zbor uh, și e dovedit faptul că există posibilitatea de infectare și de uh, răspândire a bolii și e vorba de un risc foarte ridicat pentru aeronave. Așadar, solicit, dacă nu se precizează, dacă nu se precizează acolo, să se acorde o atenție deosebită aeronavelor, pentru că Mm, din punct de vedere al uh, răspândirii transfrontaliere, cred că mijlocul cel mai uh, important este uh, reprezintă avionul, deși sigur nu trebuie neglijat uh, nici răspândirea internă în fiecare stat membru. Cred că e un aspect foarte important uh, care nu trebuie neglijat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Prodi, și în încheiere, Gil Parniu. Da, mulțumesc, domnule președinte și dragi colegi. Se vede din discuție că nu e vorba doar de o propunere de decizie care trebuie salutată, care cuprinde multe aspecte pozitive, pentru că e vorba de viața noastră de zi cu zi și de viața de zi cu zi a 500 de milioane de europeni. Bun, acum aș face câteva observații, aș da și câteva răspunsuri după cele spuse de colegii noștri și de reprezentantul OMS-ului și domnului uh, director general uh, cu care conlucrăm foarte bine. Acum, răspunzând Uh, reprezentantului verzilor, vreau să spun că da, există un anumit număr de obstacole mm, și există o majoritate de state membre care refuză să se gândească la măsuri care le-ar încălca suveranitatea națională. Asta reiese din compromisul care a fost pregătit de președinția daneză și care va fi temeiul discuțiilor în continuare uh, ce se vor desfășura la Consiliu în vederea adoptării la sfârșitul lui 2013. Deci pe 22 iunie, ministrul Europene ai Sănătății s-a reunit și au examinat această propunere de decizie și așa, într-adevăr, încă mai sunt multe de făcut. Până când va exista o conștientizare din partea statelor membre până când va fi un dispozitiv, va exista un dispozitiv global sau, mă rog, european, cel puțin. Și e adevărat că eu consider că în discutarea și în adoptarea legilor, noi trebuie să încercăm să avem o poziție cât mai unită posibil, pentru că la Consiliu va exista un raport de forță după ce vom adopta documentul. O a doua observație, foarte rapidă, domnule președinte, în ce privește medicamentele care nu sunt folosite în scopul inițial. Aș fi vrut să fie abordat acest subiect în decizie, pentru că, după cum tocmai a spus doamna McCavan, scandalul medicamentului mediator a trecut practic prin ochiurile plasei de siguranță, dar sunt de acord și cu ce spunea Linda și alții, farmacovigilența care va fi aplicată la anul trebuie să ne permită să avem o reacție uh, la, și la scandalul uh, medicamentului mediator și să preîntâmpine apariția unor astfel de cazuri pe viitor. Uh, Bun. Asta în ce privește medicamentele care nu se folosesc în scopul inițial. Acum, în ce privește apoi dispozitivele medicale, după cum a spus domnul John Ryan, va exista o propunere a Comisiei Europene și încă nu am cunoștință de ea, în continuare o aștept și eu cred că noi care astăzi ne jucăm rolul de legiuitori și care suntem primii care abordăm acest subiect, pentru că dispunând de această decizie despre care discutăm, spun, spun că trebuie să abordăm acest subiect al dispozitivelor medicale pentru că deja uh, o facem înainte a propunerii de directivă a uh, Comisiei Europene și apoi vom vedea în funcție de discuțiile pe care le vom avea împreună față de această directivă ce se va întâmpla. Următoarea observație privitoare la sfera de aplicare cu amenințări rezultate din uh, accidente radiologice sau nucleare sau uh, ionizante, radiațiile ionizante. Cred că nu există un risc de confuzie, după cum s-a afirmat. Eu cred că e vorba de un schimb de informații și de cooperare uh, și asta în plus față de dispozitiv așa cum îl cunoaștem deja și care există de mult și care e cuprins în tratatul Euratom. După cum a spus Linda McCavan, cred că noi trebuie să stabilim măsuri de precauție și de protecție pentru toți concetățenii noștri, pe când Euratomul se referă inițial, se referea la protecția lucrătorilor, cei care lucrează la centrale nucleare, de exemplu. Însă această propunere se referă la ansamblul populației. Deci, uh, în continuare, aș propune că acest subiect, ca acest subiect să fie abordat în propunerea noastră de decizie. Sigur, domnule președinte, în încheiere aș mai spune că înainte de termenul de 17 septembrie pentru depunerea amendamentelor, mă voi întâlni cu raportorii din umbră ca să putem ajunge la un consens și să putem depune uh, amendamente comune la propunerea Comisiei, pentru că e important să dispunem de compromisuri, să ajungem la compromisuri între noi, ținând cont că suntem foarte interesați de acest text și apoi vom continua, nu să discutăm, ci să dialogăm cu John Ryan și cu reprezentanții Comisiei Europene. <laughs> Mulțumim, Gilles Parniot. Dialogul este întotdeauna binevenit. Așadar, abordarea este una foarte bună. Termenul pentru amendamente este 17 septembrie, la prânz, și în Comisia ENVI Vom vota pe 10 octombrie, urmând ca votul în plen să aibă loc în noiembrie. Mulțumesc tuturor! Îmi cer încă o dată scuze pentru timpul uh, redus acordat tuturor, dar nu avem mai mult timp. Cu aceasta trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, este vorba de clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, iar aici raportoare este colega Corhola, căreia îi dau și cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Reformarea directivei cu privire la preparatele uh, uh periculoase este complicată, dar până la urma urmei este Uh, simplă. Este propusă pentru a codifica uh, uh, actele legislative care amendă actele existente și pentru a reglementa actele delegate și cele de implementare, de punere în aplicare. Este vorba despre lisabonizarea unei directive existente față de procedurile actuale. Deci să trecem la um, fond. Este vorba de asigurarea continuității legale în acest uh, sector, care urmează să fie reformat datorită și este reformat datorită adoptării RICI. Este vorba de uh, clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, uh, mixturi de mai multe substanțe, așadar, și va fi uh, valabilă numai până în 1 iunie 2015, conform prevederilor uh, tranzitorii ale uh, regulamentului uh, în vigoare. Până în 1 iunie 2017, uh, așadar, uh, pot fi furnizate deja uh, încă pro, uh, produsele de pe piață. Este important să observăm că eu nu am uh, propus amendamente la acest raport, ci motivul este foarte simplu. Nu există modificări pe care să le putem face la substanța, la conținutul acestui raport, regulament. Și singurele modificări minore uh, sunt să um, actualizăm uh, prevederile la procedurile care se aplică după tratatul de la Lisabona conform uh, și conform directivei uh, RICI. Există așadar mici lucruri care ar trebui să fie adăugate când, um, și care au fost neglijate în alte proceduri juridice. De fapt, toate zonele gri din această directivă, deci părți ale textului care pot fi amendate, au uh, de-a face cu schimbări procedurale, nici unele nu au de-a face cu conținutul directivei. În uh, expunerea de motive a raportului meu, prevăd articolele în care se fac cele mai mari uh, modificări, dar după cum am spus deja, nu mi s-a părut că trebuie să uh, se facă mai multe uh, modificări decât atât. Comisia a promis că nu se va atinge de această directivă înainte să intre în vigoare o nouă legislație în 2015. Deci nu ne așteptăm la niciun fel de acte delegate în acest sens. Dragi colegi, bineînțeles că mă interesează să ascult părerile dumneavoastră pe acest subiect. Salut orice fel de discuție care ar putea să apară, însă aș fi surprinsă să se întâmple acest lucru, pentru că acest caz pare să fie destul de clar. Mulțumesc, Dan Jorgensen. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi doamnei raportor și prin a-i spune că sunt de acord cu ceea ce a spus. Nu este nevoie să schimbăm propunerea comisiei pentru că, în general, este o, vorba de clarificări tehnice care vin din multiplele modificări care au fost făcute de-a lungul anilor. De asemenea, aliniază directiva cu prevederile tratatului de la Lisabona. Da, este tehnic, este important, dar nu foarte controversat. De asemenea, mi se pare Um, corect să se introducă actele delegate acolo unde Comisia propune să se întâmple asta, așadar noi sprijinim această propunere. Mulțumesc, Satu Hasi. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și raportoarea și vicepreședintele, uh, și noi credem că este un aspect foarte tehnic, însă există un punct legat de drepturile Parlamentului pe care aș dori să îl menționez. În vechiul sistem al comitologiei, Parlamentul a luptat și a obținut pentru o îmbunătățire uh, referitoare la timpul de reacție în cazul în care există unele aspecte problematice. Timpul de reacție a fost extins la 2 plus 2 luni, iar acum Comisia propune să se uh, reducă acest timp la 2 plus 1 luni. Din ceea ce este acum valabil, 2 plus 2 luni, uh, asta a fost obținut cu greu și aș vrea ca acest, uh, aceste termene să fie menținute atunci când va fi modificată această legislație. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Satu. Dau cuvântul comisiei în cazul în care doresc să intervină. Iată, totuși. Mulțumesc. Sunt uh, reprezentantul Comisiei, lucrez la această propunere de reformare. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru acest raport minunat, pentru prezentarea excelentă. Iau în considerare comentariile uh, făcute de antevorbitoarea mea. De fapt, această propunere de reformare a fost uh, discutată cu alte propuneri de la DG Enterprise care nu sunt uh, legate, însă aceeași soluție s-a adoptat la toate propunerile. Direcțiile generale s-au consultat cu cei doi uitori și uh, mie mi s-a spus că situația uh, este deja um, reglementată. Bineînțeles, legiuitorul are puterea să modifice propunerea în acest sens, însă nu sunt sigur dacă asta nu va încălca principiul consecvenței. Însă s-au, s-au făcut propuneri diferite uh, de la diferitele direcții generale. De fapt, noi am uh, căutat o soluție unică. Bineînțeles, la urma urmei, decizia este a legiuitorului, însă, fiind vorba de o codificare destul de simplă, ea a fost schimbată doar pentru motive tehnice înspre o reformare și de asemenea am fost uh, asigurat de către Direcția Generală că delegarea de puteri nu va fi utilizată pentru că este vorba de prevederi tranzitorii. Deci aceste lucruri nu vor fi activate niciodată. Asta este, astea sunt asigurările pe care le-am uh, primit din partea Direcției Generale it's possible for this act, taking into regard the specifics. Deci, uh, dacă este posibil, uh, am vrea să se ia în considerare aspectele specifice, dar în principiu noi nu vrem să se schimbe această perioadă, pentru că s-ar putea ca reacția Consiliului să fie că dorește alte schimbări. Noi am predeterminat rezultatul final, deci orice modificare ar putea să însemne o problemă pentru comisie, pentru că ar putea uh, cere modificarea altor acte normative legate de acest act normativ. Mulțumesc. Raportarea mai dorește să intervină? Vă rog. Cred că această dezbatere a fost una foarte bună. Nu cred că este mult de spus aici. Sper că preocuparea doamnei Hasi poate fi abordată și se poate oferi o garanție de către serviciile juridice. Oricum, sper că noi nu ne vom slăbi puterea noastră. Comisia a spus ce era de spus, a răspuns uh, foarte bine la întrebări. Eu sunt mulțumită de rezultat. Mulțumesc! Întotdeauna este bine când toată lumea este mulțumită și fericită de rezultatele obținute. Amendamentele uh, trebuie depuse până în 12 iulie la prânz. La Comisia Envi vom vota pe 10 octombrie cu privire la acest aviz. Uh, jurii este comisia competentă. Uh, ei vor vota în decembrie Uh, în decembrie se va vota în plen. Mulțumesc tuturor pentru dezbatere și discuție și trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, foaia de parcurs în domeniul energiei pentru 2050, un viitor cu acces la energie. Iar aici uh, coleg, uh, colega Romana Jordan este raportoare și are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre un document care este rezultatul um, unei perioade îndelungate uh, de când am uh, lansat dezbaterea cu privire la schimbările climatice acum 2 ani. Am discutat raportul Bas Eichhout dincolo de 2020 iar apoi a existat foaia de parcurs generală pentru 2050. Acum avem de-a face cu un document sectoral care se referă la domeniul energiei și la evoluțiile din acest sector în direcția unor mai uh, unor emisii de uh, CO2 reduse. Comisia a elaborat o, elaborat o serie de scenarii care stau la baza discuției. Aceste scenarii sunt foarte ambițioase, poate chiar uh, revoluționare, ar spune unii. Ele prevăd o utilizare a energiei mult mai eficientă și cea mai redusă ambiție este cea de 32% de, util, de consum a, al energiei primare. Cea mai ambițioas, cel mai ambițios scenariu se referă la 41%. În ceea ce privește energiile regenerabile și utilizarea acestora, se prevede o mai, un mai mare, o mai, un mai mare consum al acestora, mai ales consumul final ar trebui să uh, depășească 54%, poate chiar 74% este, prevăzută și, este prevăzut și un consum mai mare de energie electrică, iar uh, în alte domenii uh, consumul este mult mai ridicat, uh, până la 86%. Dependența de importuri ar urma să scadă de la 35 la 45%. Acum, acum dependența este la un nivel mult mai ridicat. Comisia uh, spune că trebuie să implementăm aceste prevederi dacă dorim să mergem pe o cale a emisiilor reduse de carbon. Important este să ne stabilim și să punem în aplicare obiectivele până în 2020. Următorul punct se referă la implementarea planului referitor la eficiența energetică și există, există o concentrare, un accent pus pe uh, energiile regenerabile. Apoi cercetare și dezvoltarea inovațiilor tehnologice. Încă un aspect menționat este o piață energetică eficace și funcțională. Știm, de, uh, Consiliul a prevăzut uh, aplicarea acestui uh, aspect până în 2014. Comisia în comunicarea sa a prevăzut de asemenea un acord internațional cu privire la schimbările climatice. Propune de asemenea Comisia uh, o activitate consolidată a Uniunii Europene în acest domeniu. Cam atât despre acest document. În momentul în care mi-am elaborat avizul, m-am confruntat cu o serie de probleme pentru că nu am la dispoziție foarte multe caractere, foarte mult spațiu pentru acest document. De multe ori ne uh, certăm cu privire la competențele ENVI și I3, eu am luat în considerare faptul că suntem responsabili pentru schimbări climatice, sănătate și așa mai departe. Raportul discutat dincolo de 2020 al domnului Eichhout uh, a prevăzut că noi suntem responsabili pentru uh, inovațiile în domeniul economiei verzi și așa mai departe. Când mi-am elaborat uh, avizul, am dorit ca foaia de parcurs pentru 2050 să nu rămână o listă de dorințe, ci mai degrabă să identificăm acele lucruri care vor contribui la reducerea emisiilor de CO2 până în 2020 în mod semnificativ. De aceea trebuie să avem priorități clare, iar sistemul trebuie să fie simplificat. Sistemul actual este mult prea complicat, este prea reglementat și de aceea nu sunt promovate investițiile în mod adecvat. Ar trebui să avem mecanisme clare, obiective clare. Misim da abitudi pri... Dați-mi voi aici să mă refer la Orizont 2020 și la sistemul de comercializare a cotelor de emisie, ETS. În sistemul ETS am avea mai puține probleme dacă ar exista un singur obiectiv și nu mai multe obiective diferite. Propunerile mele sunt următoarele. În primul rând, ca în interiorul Uniunii Europene să fim pregătiți pentru viitor, având mai multe scenarii. Eu sunt puțin uh, dezamăgită că avem scenarii care prevăd acțiune internațională. Asta înseamnă că în cazul unui acord internațional sau dacă avem o întârzi... dacă acest acord va fi adoptat cu întârziere, noi ne vom retrage și nu vom mai respecta această foaie de parcurs? Eu cred că ar trebui să avem mai multe scenarii care să nu depindă toate de acorduri internaționale. De asemenea, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra creării unui mediu uh, propice pentru investiții. Pur și simplu ar trebui să simplificăm uh, lucrurile. De asemenea, în avizul meu propun să există un singur obiectiv până în 2030 pentru emisiile de CO2. Cred că așa vom asigur, am putea asigura o mai mare trans, transparență, am asigura neutralitatea tehnologică și nu ar trebui să uh, Uh, luăm în considerare impactul tehnologic, care de fapt este foarte greu de evaluat. Vendar pa nameravam uh, vložiti tudi nekaj amandmajev. Ne? De asemenea, voi depune unele amendamente, nu foarte multe, pentru că doresc ca avizul să rămână clar. Unul dintre amendamente se va referi la delocalizarea emisiilor de carbon. Cred că dezvoltarea durabilă trebuie să aibă mai mulți piloni. Ar dori să adaug printr-un amendament că pentru uh, dezvoltarea unei uh, tehnologii, economii bazate pe emisii reduse de carbon, avem nevoie de o bună relație cu societatea civilă. Și, de asemenea, atitudinea față de diferite surse energetice. Știu că cei din Comisia ITRE sunt responsabili pentru asta, dar noi discutăm despre asta și în Comisia noastră, deci poate ar trebui să includem acest aspect în acest document. Ar trebui să luăm în considerare mixul energetic care ține de competența statelor membre însă voi lua în considerare, bineînțeles, și opiniile dumneavoastră pe care le veți exprima în dezbaterea de astăzi. Dați-mi voie să pun o întrebare uh, Comisiei Europene. Avem un reprezentant al Comisiei aici? Dacă da, aș avea o întrebare de adresat Comisiei. Când este vorba de componenta internațională, aș vrea să știu dacă Comisia Europeană a propus ca Uniunea Europeană să meargă în, în direcția unei economii bazate pe un consum redus de, al, de carbon, numai dacă se adoptă un acord internațional sau dacă, pe de altă parte, vor exista sau sunt necesare acțiuni ale Uniunii Europene, chiar dacă ele sunt unilaterale. Ce propune Comisia Europeană? În ce direcție trebuie să se îndrepte Uniunea Europeană dacă nu se adoptă un acord internațional, având în vedere că aici avem de-a face numai cu scenarii care pornesc de la premisa unui acord internațional? Încă ceva. Puteți să ne mai spuneți ceva despre premisa dumneavoastră că ar trebui să avem acțiune globală împotriva schimbărilor climatice? Care sunt țările care ar trebui să adopte aceste acțiuni? Care sunt angajamentele adoptate și când urmează să își înceapă să-și reducă emisiile de CO2? Mulțumesc, Iolainan! Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și Romanei Jordan pentru acest uh, raport. Ea este membru în ambele comisii și cunoaște foarte bine acest subiect. Știu că raportorul are la dispoziție foarte puțin spațiu și se pot adăuga lucruri prin amendamente. Este foarte clar că foaia de parcurs pentru energie uh, pentru 2050 este inima politicii Uh, schimbări, uh, în domeniul schimbărilor climatice. Bineînțeles, energia nu este totul, mai avem și agricultura, de exemplu, și altele, însă energia este un sector esențial pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și, drept urmare, această foaie de parcurs trebuie să se bucure de toată atenția noastră. Consider că punctele 5, 6 și 7 sunt bune, punctele 2, 3 și 4 Aș vrea să aflu mai multe detalii despre ele. 5. Corect. Este adevărat că avem nevoie de instrumentele bune și în domeniul energetic pentru a face tranziția de la uh, emisii la zero emisii. Iar sistemul de uh, comercializare a cotelor este un element cheie, ar trebui să-l consolidăm și ar trebui să o și spunem ca atare. Alte mecanisme bazate pe principiile pieței ar fi bune, binevenite. Nu avem uh, taxe pe carbon, dar uh, există această dezbatere. Avem nevoie de acest sistem de certificate a cotelor care acoperă numai 40% din emisii. Ar trebui să mai avem ceva pentru celelalte 60% de emisii. Aș, aș uh, sprijini asta. Uh, este corect că Europa trebuie să fie un lider la, elabor, la dezvoltarea de noi tehnologii. Sper și eu că Orizont 2020, programul nostru de cercetare, ne va putea ajuta să dezvoltăm tehnologii care să fie revoluționare în diferitele sectoare. Bineînțeles, este bine că abordăm și uh, aspectul sectorului de transport. Avem și cartea albă referitoare la transport. S-au menționat multe lucruri aici. Nu sunt foarte sigur dacă viitorul transportului uh, este constituit numai de mașina electronică. Eu cred că și hidrogenul ar putea fi o alternativă la mașinile electronice, uh, electrice pentru că, iată, la 7 se vorbește despre infrastructură. Apoi, 2, 3 și 4. La 2 am unele rețineri. V-ați, referi, v-ați, uh, ați solicitat comisiei să ne ofere informații suplimentare. Eu am îndoieli uh, asupra faptului că Uniunea Europeană trebuie să fie dependentă de ce se întâmplă la conferințele ONU. Este greșit, le ar fi prea înceată și ar fi un dezavantaj pentru noi. Am văzut asta și la Rio vom avea 9 miliarde de persoane, o creștere enormă a consumului de resurse și de energie, iar lumea așteaptă ca Europa să uh, meargă înainte. Din propriul nostru interes trebuie să mergem pe calea acestei foi de parcurs pentru 2050. În calitate de Comisie pentru Mediu, aș dori să menționăm acest punct dar nu aș vrea să spunem uh, să ne facă propuneri comisia despre ce trebuie noi să facem dacă lumea nu merge în același ritm cu noi. Este clar că lumea nu va progresa în același ritm cu noi și noi trebuie să acționăm. La punctul 3, când este vorba de um, tranziția în domeniul energetic, nu cred că trebuie să vorbim despre reglementare excesivă mi se pare că prea ușor spunem că Europa este prea birocratică și așa mai departe. Avem nevoie de obiective clare pentru actorii din sectorul energetic, este corect, însă reglementare excesivă, mie nu mi se pare. Poate că ar fi contraproductiv să introducem asta. Apoi, la punctul 4, un obiectiv unitar pentru 2030, un obiectiv unic. Avem acum trei obiective, 20, 20, 20. Și de multe ori se fac glume dacă la 2030 vom prevedea 30, 30, 30. Cred că ar fi prea puțin. Cred că avem din nou nevoie de trei obiective, 30, 40, 50, aș propune eu. 30% reducere de emisii de uh, dioxid de carbon, invers, 30% eficiență energetică, 40% emi reducerea emisiilor și 50% energii regenerabile. Un obiectiv unic, nu știu ce înseamnă el, ce, ce înseamnă asta. Eu cred că avem nevoie de aceste trei obiective și pentru 2030. Sunt de acord cu observația că uh, foaia de parcurs uh, prezintă numai unele scenarii, la un moment dat va trebui să ne decidem asupra destinației călătoriei noastre. În general, avem trei opțiuni. Uh, energie nucleară, cărbunele curat cu captarea și stocarea carbonului și energiile regenerabile. La captarea și stocarea carbonului am, avem dubii că este posibil, pentru că este prea scump în Europa. Uh, energia nucleară, vedem că importanța sa nu este prea mare, există țări care mai investesc în acest domeniu, însă altele care nu merg pe această cale. Deci, din punctul meu de vedere, accentul se va pune pe eficiența energetică și pe dezvoltarea energiilor regenerabile. În acest domeniu, însă, voi, în acest sens, voi depune și amendamente pentru grupul nostru. Mulțumesc, Bas Eichhardt. Mulțumesc și mulțumesc și Romanei pentru aviz. Mm. Din nou aștept o bună cooperare pentru a consolida puțin avizul. Bine, știu că lungimea textului și numărul de caractere sunt o problemă întotdeauna cu un astfel de aviz, dar cu amendamentele poate fi uh, îmbunătățit și extins. Aș dori să subliniez din start importanța acestui foi de, de parcurs și a sistemului energetic și trebuie să putem sublinia încă și mai mult dacă vedem ce se întâmplă actualmente în Uniunea Europeană, dacă nu schimbăm sistemul nostru energetic, atunci suntem, cădem în capcana unui scenariu cu uh, prea multe emisii și din punct de vedere al verzilor uh, și nu numai din punct de vedere al verzilor, e foarte important acest aspect, de dependența energetică a unui număr de regiuni și vreau să mai spun că anul trecut, în 2011, Uniunea Europeană a importat 573 573 de mil, miliarde de euro. Iată ce sumă uriașă se plătește în fiecare an Rusiei și țărilor din Orientul Mijlociu. Iată ce țări democratice de care depindem uh, cu aprovizionarea cu petrol, gaz, cărbune. Asta duce la emisii de dioxid de carbon și bani care ies din Uniunea Europeană. Și cred că asta ne arată importanța faptului că trebuie să acționăm, să trecem spre economie cu emisii scăzute, care ne-ar permite să ne reducem și dependența deci să subliniem importanța acestui, acestei foi de parcurs în contextul descris. În acest sens, e dezamăgitor faptul că, iată, Comisia vine cu scenariu sau cu scenarii foarte generale și nici măcar prea ambițioase. Dacă mă gândesc la scenariul pentru regenerabile, da, putem avea în 2050 100% regenerabile, dar și eficiența energetică și scenariul cu eficiența energetică. Da, putem ajunge chiar la 40% în 2030, conform unui astfel de scenariu. Deci putem discuta și pe cifre, dar um, nici măcar nu se prevăd în scenariile acestea un nivel atât de scăzut de ambiție. Dar întâi trebuie făcut acest scenariu și uh, apoi trebuie ales unul din ele. Însă, iată, scenariul Comisiei este, joacă un rol foarte minor, ceea ce este dezamăgitor din punctul meu de vedere. Și o altă critică la adresa Comisiei e lipsa unor, combina- unor scenarii combinate, deci fie cu foarte mare eficiență sau cu regenerabile, însă noi știm că scenariul cu multe ener- ă, energii regenerabile ă, și apoi mai este și ă, alt scenariu, dar sunt luate uh, separat. De până și un copil ar putea să se gândească la o combinație între acestea. Aș vrea să întreb Comisia. A fost o misiune intenționată sau pur și simplu n-ați avut timp să elaborați toate aceste scenarii? Dar este dezamăgitor. Apoi, obiectivele. Da, da, eu sunt uh, din partea verzilor și știu că nu, nu mă crede nimeni când vorbesc despre obiective, dar iată, ia o sursă neutră, Agenția Internațională de Energie, care nu e renumită pentru atitudine ecologistă, însă atunci când ei au elaborat raportul care e uh, numit uh, punerea tuturor părților în comun, au ajuns la concluzia că trebuie și politici suplimentare uh, ca să avem costuri cât mai scăzute, pentru că știm că există bariere și imperfecțiuni ale pieței. Deci până și această agenție cere măsuri suplimentare, politici suplimentare, deci nu doar unicul obiectiv de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Ei recomandă că e nevoie de politici pentru a avea uh, la dispoziție întregul potențial al uh, unor, uh, a reducerii costurilor pe termen lung, deci trebuie, avem nevoie de eficiență energetică și de obiective pentru regenerabile, nu doar de reducerea dioxidului de carbon, deci aici nu sunt deloc de acord că noi cerem doar, atingerea doar a unei dintre aceste obiective. Noi trebuie să avem un nou pachet în 2030 de energie și climă și în 2020, cum, precum în 2020. Deci cred că vom colabora cu domnul Leinen ca să ne îndreptăm în această direcție Apoi aștept să avem o bună cooperare cum am avut și anul trecut. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Vicky Ford. Mulțumesc. E prima dată când iau cuvântul la Comisia EMV de când am devenit membru. Um, most of my... uh, da, bun, eu am fost la ITRE și am, din acea poziție am examinat Orizont 2020 și la ECON Uh, unde m-am ocupat de problema investițiilor pe termen lung și ele sunt necesare pentru politici energetice pe termen lung. Uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon sau eliminarea acestora și apoi securitatea energetică. Mă bucură faptul că raportarea a menționat investițiile și investiții importante de care vom avea nevoie, atât din domeniul public cât și cel privat. Apoi inovarea și cercetarea care sunt necesare în acest scop și eu cred că astea, acestea trebuie aplicate în foarte multe domenii diferite. Unii, spun, unii cred că Orizont 2020 se referă doar la eficiența energetică și energie ecologice, dar uh, doar regenerabilele nu vor funcționa. E nevoie și de soluții mai bune pentru captare, stocare, uh, o schimbare de atitudine, de comportament mm, pe care am adoptat-o la, ca raportare la eficiență energetică, apoi modul în care consumatorii uh, interacționează cu producătorii, furnizorii apoi energia nucleară, nucleară cercetarea, proiectele de fuziune, combustibile alternative, care au potențialul de a modifica întreaga dezbatere pe biocarburanți. Foarte interesante noile cercetări în legătură cu no, no, noile tehnologii de captare și stocare a carbonului. Deci multe domenii în care uh, Eh, care trebuie să figureze în eh, politicile noastre de cercetare ca să avem o viziune pe termen lung, deci pentru 2050. Și apoi să avem și investițiile necesare în inovare, în infrastructuri și de asemenea să avem creștere economică, locuri de muncă și să rămânem competitivi într-o economie globală. Asta înseamnă să ne ocupăm și de probleme cum ar fi eh, relocările pe motive de emisii de dioxid de carbon, după cum spunea raportoarea, și să ne amintim că suntem activi pe, într-o economie globală și trebuie să fim competitivi la nivel global. Provocări foarte mari. Să ne gândim și ce se va întâmpla dacă restul lumii nu se mișcă împreună cu noi. Iată, o problemă serioasă. Îmi place ce spune raportarea despre tehnologie, despre scopul nostru din punct de vedere tehnologic și reducerea uh, supra-reglementării. Dar nu e vorba până la urmă doar de asta uh, pentru investitori, sigur. Uh, Trebuie să facem, da. și avem investiții importante, există regulamente absolut necesare pe investiții pe termen lung, cum ar fi fonduri de pensie și așa mai departe, că încă ne aflăm în criza financiară, dar una, unele din aceste legi uh, financiare poate că îndepărtează investitorii de la niște investiții pe termen lung, tocmai atunci când ele sunt uh, cel mai necesare, mai ales în proiectele energetice. Deci să vedem ce se întâmplă și cu colegii de la Econ ca să nu există să, o, o, o, o alungare a investitorilor. Și, repet, e vorba și de investiții publice și private. Depinde foarte mult, uh, obiectivele noastre depind foarte mult de încrederea pe care noi, politicienii, le, le putem da uh, investitorilor, pentru că va exista o stabilitate pe termen lung. Bun, aștept uh, cu interes uh, că lucrez cu raportarea pe anumite amendamente, din amendamentele sugerate. Mulțumesc. Cu asta am încheiat cu raportorii din umbră și acum ajungem Jetzt kommen wir zu den anderen. Ajungem la restul colegilor care doresc să ia cuvântul. Am șase cereri de luare de cuvânt. Aș propune un minut eh, și 30 de secunde pentru fiecare, pentru că și reprezentanții comisiei trebuie să răspundă la o întrebare și apoi mai trebuie să reacționeze și eh, raportoarea. Dacă sunteți de acord. Deci Vittorio Prodi. Alois Peterle, Peterlise und Corinne Lepage haben sich gemeldet. Aceste persoane s-au scris la cuvânt. Bun. Și începem cu Vittorio Prodi. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și Romanei pentru acest document și sunt pe deplin de acord uh, cu faia aceasta de parcurs pentru 2050. Însă mă uimește faptul că documentele um, anterioare nu au fost modificate ca să fie adaptate acestui scop 2050, acestui obiectiv. Așadar, rămâne cumva impresia că e vorba până la urmă doar de dorințe și nu neapărat de acțiune politică. E nevoie de mai multă hotărâre. Pentru că obiectivul acesta este foarte important și este un obiectiv al Uniunii Europene și trebuie sprijinit cu infrastructura, că nu e vorba doar de producția de energie, ci e vorba de o rețea care poate minimiza necesitatea construirii de structuri, infrastructuri de stocare de energie. Deci, uh, elemente diferite care trebuie uh, conectate plecând de la investiții. Pentru că acum trebuie să pornim atât cu un angajament mai puternic la, uh, orizontul, la programul Orizont 2020 pentru energie și apoi toate investițiile care sunt necesare. Uh, începând din acest moment, mai ales pentru că ne aflăm în dificultăți economice și uh, această foaie de parcurs poate fi utilă ca și o investiție ca economia noastră să redemareze. Mulțumesc. Iv, Iv un minut și jumătate. Oui, mm, merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am foarte puțin timp la dispoziție, așa că voi fi succint. În primul rând, cred că mai mulți indici macroeconomici cu, pe baza cărora este, se fondează această foaie de parcurs sunt foarte realiști. Mă uit în anex, de exemplu, la, anex, la tabelul 2, pagina 14, de exemplu, creșterea ar fi de 1,7% pe an, în medie, timp de 40 de ani până în 2050. Pentru mine este nerealist. Nerealist, zic. prețul barilului. Mi se pare nerealist aici. Mai sunt și alți indicatori macro, macroeconomici care fac ca pe aceste baze, pe aceste temeiuri, să nu mergem în direcția care trebuie. Conceptele energetice utilizate, trebuie să spun comisiei, regret acest lucru, sunt proaste, mai ales datorită faptului că lipsesc anumite concepte. Acestea sunt legate de nerealismul economic și de creșterea prețului barilului. În primul rând, care este poziția dumneavoastră cu privire la peak oil? Credeți că există așa ceva? Credeți că va apărea? Și care credeți că vor fi consecințele economice? Mai există energia netă? Când vorbim despre politică energetică, vorbim despre energia nete, netă. Intervenție fără microfon. Nee, eine Minute nicht. Es haben alle Kollegen... Nu, vă mulțumesc, domnule coleg. Toată lumea a vorbit un minut și jumătate, toată lumea mai dor și mai sunt care doresc să intervină. Mario Pirilo. Grazie, președinte, grazie anche alla collega romana Jordan. Mulțumim, domnule președinte, și mulțumiri și colegei romana care ne-a prezentat, uh, iată, un tablou detaliat al foii de parcurs 2050, instrument esențial pentru a ajunge la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Și este și o bază pentru o viitoare societate fără emisii de carbon, de dioxid de carbon. Bun, Parlamentul trebuie să fie uh, avocatul unui nou model energetic bazat uh, integral pe energiile regenerabile și pe infrastructurile inteligente care pot reduce impactul uh, asupra mediului și care să permită industriei europene să uh, folosească energia la prețuri competitive. Și, dar ca aceasta să se întâmple, sunt convins că trebuie deja să se uh, stabilească niște obiective pentru regenerabile 2030, 2040, 2050, ca să dăm un semnal clar și siguranță investitorilor privați. Uh, m-aș referi și la mixul energetic și gazul de șist. În Italia există o întreagă dezbatere în legătură cu impactul asupra mediului a acestei tehnologii, al acestei tehnologii. Consecințe grave asupra pădurilor. Bun, văd că mi-ați întrerupt uh, cuvântarea. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Peterle. Čeprav gre samo za mnenje, sem vesel, să se je poročevalka tako... Știu că aceasta este, acesta este doar un aviz, însă sunt, mă bucură foarte mult faptul că raportarea s-a ocupat de acest subiect cu atât de multă dedicare și ar fi bine să avem uh, oportunitatea să cooperăm cu Comisia ITRE atunci când uh, ea va pune la punct acest raport. Este în interesul nostru. Eu sprijin mai ales ideea de a finanța tranziția energetică. Cred că dacă dorim rezultate până în 2025, trebuie să începem să luăm acțiuni acum. Având în vedere scopurile pentru 2050, Trebuie să revedem, să revizuim legislația și să luăm în considerare schimbările și prioritățile și planurile de la nivel european. Ca să mă refer la țara mea, acolo se construiește o, o centrală de cărbune de 600 de megavați. Este finanțată de BEI noi susținem acolo cărbunele. Trebuie să revizuim acest lucru la nivel european și ar trebui să ne întrebăm dacă acest lucru se aliniază cu scopurile nostru strategice sau nu. Peter Liza, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Romana, pentru acest uh, document. Mă întreb dacă asta este documentul uh, opus raportului Davis la raportul Davis am discutat despre uh, reducerea emisiilor de carbon până în 2050. Există vreo reacție din partea ITRE când este vorba de cooperare? De asemenea, aș dori să amintesc că uh, obligația noastră din tratat este prevăzut că Uniunea Europeană are obiectivul ca în politica energetică să uh, Uh, promoveze eficiența energetică. Și aceste obiective până în 2030 poate nu sunt uh, acoperite de tratat. Nu se spune că, că după 2030 nu mai facem nimic. Însă cifrele pe care le-a propus Iolaine uh, nu mi se par cele corecte. 50% energie regenerabile este prea ambițios. Energiile regenerabile sunt uh, Um, aspectul cel mai scump, iar eficiența energetică sunt, constituie investiții mai ieftine. Și pentru asta am și uh, adoptat obiective pentru eficiența energetică. Iar la energiile regenerabile ar trebui să avem o cifră mai realistă, nu 50%, mai puțin, și poate și o idee despre modul în care am putea face să fie mai ieftin pentru consumatori. Mulțumesc, Corin Lepage! Uh. Vă mulțumesc! Domnule președinte, îi mulțumesc și Romanii pentru raportul său. Eu sprijin ceea ce au spus uh, Yves Cochet, Bas Eichhout și Iolainen. Prima observație, metodele de, de contabilizare. Yves a vorbit despre câteva neconcordanțe aici. Nu este normal că atunci când vorbim despre gazele deși să nu luăm în considerare consecințele. De asemenea, nu este normal că atunci când luăm în considerare biomasa provenită din Rusia, să nu luăm în considerare și consecințele asupra durabilității și costurilor. Acest lucru se explică mai ales prin, partea extre- prin uh, importanța acordată părții industriale și uh, importanța scăzută acordată mediului. O a doua observație în ceea ce privește eficiența energetică. Sunt de acord cu Peter Liza. Dar dacă dorim să dăm semne clare investitorilor, pentru că despre aceasta este vorba, atunci trebuie să avem obiective foarte realiste și ambițioase. 30% energie renegeabilă în 2030 nu este suficient. Ar trebui să facem până în 2040 și cred că alte scenarii ne arată faptul că e posibil. În încheiere, am observat faptul că costurile prezentate sunt destul de contestabile, par supraestimate. Costul nuclearului însă este subestimat, deoarece nu sunt luate în considerare activitățile conexe producerii de energie nucleară. Avem nevoie așadar de o evaluare mai bună a, a alegerilor pe care le facem. Mulțumesc, Corin. La foaia de parcurs pentru energie este important să avem un obiectiv, să avem un um, o, o proporție cât se pare de mare de energie regenerabilă pentru 2050. Deci să ne stabilim un obiectiv și pornind de la acest obiectiv să mergem înapoi și să vedem ce fel de investiții sunt necesare pentru a ne permite să atingem la acest obiectiv. Trebuie să vedem asta și de asemenea când vorbim despre foaia de parcurs pentru 2050, trebuie să vedem care este foaia de parcurs în Europa, cum trebuie să fie Uh, prevăzute politicile în Europa pentru asta. Mixul energetic nu trebuie să fie uh, adus de la statele membre la uh, Uniunea Europeană pentru a atinge aceste obiective. Trebuie să fie incluse și alte uh, regiuni, apoi uh, pro- proiecte precum DESATEC și în ceea ce privește dioxidul de carbon. 40% sunt acoperite de sistemul de comercializare al cotelor. Ne-am uh, decis pentru un instrument bazat pe uh, piață. Nu putem nici măcar să uh, nu am fost în stare nici măcar să impunem o tracție pe tranzacțiile financiare în, uh, EU, în Uniunea Europeană, în 17 state membre. Pe 11 octombrie am invitat un uh, uh, oaspete în comisia noastră, domnul, uh, domnul Stoiber, care va vorbi despre simplificare și reducerea birocrației. Vom putea pune din nou toate aceste întrebări. În ceea ce privește întrebarea lui Peter Lize referitoare la cooperarea cu ITRE, dacă am solicitat acolo o bună cooperare, m-am uitat la Iolainen, uh, ne-am zâmbit unul celuilalt, eu nu am făcut niciun fel de solicitare, coordonatorii nici nu au cerut asta, pentru că de cele mai multe ori este bine să uh, încep lucruri, să începi lupte pe care știi că poți să le și câștigi. Uh, dau cuvântul comisiei pentru a ne răspunde la întrebări, iar apoi raportoarea va avea cuvântul pentru a încheia discuția. Vă rog, comisia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă raportor, mulțumesc tuturor uh, deputaților care au intervenit. Mă bucur că s-au spus atât de, atât de multe lucruri pozitive cu privire la foaia de parcurs referitoare la energie. Nu am făcut numai cinci scenarii uh, cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, am făcut și alte uh, scenarii și am inclus alte dimensiuni. Munca în interiorul comisiei se bazează pe uh, Um, cartea albă cu privire la transport și foaia de parcurs pentru 2050, însă la foaia de parcurs pentru energie am vrut să intru, includ, includem competitivitatea, siguranța aprovizionării și uh, aspectele de meniu, mediu, am vrut să le uh, analizăm împreună, cele, aceste trei dimensiuni esențiale. Scenariile nu sunt previziuni, Scenariile sunt uh, elaborate pentru a vedea ce se întâmplă în anumite situații, ce se întâmplă dacă. Am ales patru scenarii, dintre care unul prevede un nivel foarte ridicat de eficiență energetică, de până la 41% cu anul de referință 2005 uh, cred, uh, și atingerea 41% de uh, reducere până în 2050. Cred că este un obiectiv uh, Uh, uh, ambițios, apoi energii regenerabile, 97%, aproape am prevăzut, apoi uh, un alt scenariu cu venirea întârziată a captării și stocării carbonului și al patrulea scenariu bazat și uh, pe o, o anumită proporție de energie nucleară. Aceste scenarii sunt ilustrative, nu se vor întâmpla ca atare. Scopul lor este să vedem ce se întâmplă dacă se face așa sau altfel. Din toate scenariile însă reiese că avem opțiuni care nu prevăd niciun fel de regrete. Mai multă eficiență energetică, energii regenerabile și apoi infrastructură și piața unică. Orice cale am alege, aceste trei obiective trebuie să fie atinse dacă dorim la 2000, în 2050 să reducem cu 80% emisiile de dioxid de carbon. Am să vă spun pe scurt Uh, câte ceva și despre întrebări. Pentru scenarii am stabilit o condiție, uh, un acord internațional. Așa a, a prevăzut și Consiliu în februarie anul trecut. A fost condiția pentru munca noastră. Însă, împreună cu DG uh, Climă, și în foaia de parcurs pentru o economie bazată pe un consum redus de Uh, de carbon, e bine, în această foaie de parcurs am prevăzut și ce s-ar am încercat să prevedem și ce s-ar întâmpla în cazul în care Uniunea Europeană ar merge singură. Deci am stabilit aceste obiective, dar asta nu înseamnă că nu am face nimic dacă nu s-ar atinge un acord internațional. Asta trebuie să fie foarte clar. Uniunea Europeană uh, menține aceste obiective. Apoi, în ceea ce privește en, scenariul comun, eficiență energetică și ener, energii regenerabile. Am fi putut combina cele cinci scenarii la nesfârșit. Bineînțeles că ar fi posibil să facem un scenariu cu un nivel ridicat de eficiență energetică și de un nivel ridicat de regenerabile, însă dacă ne uităm, scenariul bazat pe cea mai mare eficiență energetică are deja și un nivel ridicat de energii regenerabile. Deci este clar că există o legătură între uh, cele două. La eficiența energetică contribuie și energiile regenerabile. Iar dacă este un obiectiv ambițios sau nu, e bine, părerile pot fi împărțite aici. Un alt subiect, obiectivele pentru 2030 foaia de parcurs uh, pentru 2050 în domeniul energetic înseamnă și că este nevoie de mai multă siguranță a planificării pentru guverne, pentru investitori și să mergem dincolo de ce se va întâmpla după 2020 sau până în 2020. Am analizat și un posibil rezultat al scenariilor ar fi ca în 2030 Uh, cota de regenerabile să crească conform scenariilor noastre, deci nu este un obiectiv, dar uh, scenariile prevăd 30%. Asta nu înseamnă că propunem un obiectiv de 30%, însă dezbaterea cu privire la această foaie de parcurs este pentru a pregăti, este menită să pregătească dezbaterea pentru obiectivele Uh, pentru 2030. Cred că anul viitor Comisia va face o propunere pentru 2030, iar această foaie de parcurs este pregătitoare. Uh, nu sunt, uh, sunt de părere cu, de aceeași părere cu domnul Leinen că nu putem pur și simplu să preluăm obiectivele 20-20-20 acest, trebuie să vedem și cum au funcționat obiectivele pentru 2020, să vedem care este interacțiunea între ele, astfel încât să avem o bază pentru o propunere pentru 2030. Nu pot să vă spun de astăzi uh, preve- uh, lucruri concrete, însă discuția în Consiliu, în Parlament și în Comisie uh, va fi pregătită de dezbaterea de astăzi. Mulțumesc comisiei, dau cuvântul raportoarei la final. Pe scurt, vă rog. Om hvala za teo Vă mulțumesc. Pe scurt, le mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Cred că pot fi de acord cu multe lucruri care s-au spus. Sunt convinsă că vom găsi o metodă prin care să punem la punct un aviz bun care va fi luat în considerare de către ITRE. Aș dori să comentez cu privire la două aspecte la care mă așteptam să fie menționate în dezbatere. În primul rând, cu privire la țelul unic, este adevărat că avem trei obiective, dar avem și un număr de subobiective. Este vorba despre un sistem legislativ foarte complex. Dacă dorim să fim credibili și dacă dorim să facem ceva bine pentru mediu, atunci este important să scădem emisiile de gaze cu efect de seră. Iată care este obiectivul nostru principal. Apoi, în ceea ce privește energia regenerabilă, aici este vorba mai degrabă de independență energetică. E bine să purtăm această discuție la Envi, însă Comisia ITRE este cea care va trebui să spună că independența energetică este la fel de importantă precum este și mediul. Iată este, care este cadrul în care mi-am pregătit a, propunerea. Apoi, a doua observație, acțiunea internațională în domeniul schimbărilor climatice. Cred că situația aici este mult mai gravă decât a fost uh, ilustrată. Nu putem spune că, indiferent de ce se întâmplă la nivel global, noi ne vom ține de obiectivele noastre. Nu poate fi acesta cazul. Dacă suntem ambițioși, atunci este important să considerăm această componentă internațională drept una foarte importantă putem acționa cu mult mai multă ambiție, iar dacă alții nu acționează, atunci trebuie să ne asigurăm că nu se realizează de localizare pe motiv de emisii de carbon. Dacă revizuim, dacă luăm în considerare consumul anual al cetățenilor europeni, atunci acesta crește. Acest lucru este în detrimentul economiei europene. Trebuie să fim foarte duri atunci când uh, ne formulăm obiectivele pentru viitor. Obiectivele noastre ar trebui să fie independente de acțiunea internațională și avem nevoie de scenarii adiționale pentru a ne forma uh, avizul. Mulțumim, Romana. Noul termen, pentru că s-a modificat pentru uh, amendamente, este 30 septembrie la prânz și nu 17 iulie. Deci uh, putem fi mai relaxați, putem uh, să ne gândim la toate acestea în timpul concediului și pe 10 octombrie vom vota în Comisia de Mediu în loc de 19 septembrie. Votul în ITRE pe 18 decembrie și în plen în, acest, în timpul acestui mandat încă. Mulțumesc tuturor pentru dezbatere. Vă urez pauză plăcută, ne revedem la ora 15 și continuăm atunci cu uh, domnul ministru Aletraris din Cipru. Am să vă rog să fiți prezenți în număr mare.